Mai multe comisii au hotărât să înceapă negocieri interinstituționale conform regulii 69C, alineatul 1 din regulament. Rapoartele care constituie mandatele pentru aceste negocieri sunt disponibile pe pagina web a plenarei, iar titlurile acestora vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe. Conform regulii 69C alineatul 2, un număr de deputați sau dintr-un sau mai multe grupuri politice care uh, constituie pragul mediu pot uh, transmite în scris până mâine, 12 septembrie, uh, o cerere în ceea ce privește decizia de lansare acestor negocieri. Dacă nu se va face o cerere de vot în uh, plen în ceea ce privește aceste negocieri, în acest termen, comisiile parlamentare vor începe negocierile respective.